Aș vrea ca pedeapsa capitală să fie înlocuită cu o altă pedeapsă proporțională și nimic altceva. Mulțumesc. Dziękuję panu. To wymaga osobnej, głębokiej dyskusji na pewno. Nie... Mulțumesc. Pentru aceasta e nevoie de o adevărată dezbatere, pentru că nu este ușor să rezolvăm această problemă. Următoarea comunicare a președintelui. Autoritățile competente austriece m-au informat în legătură cu înlocuirea doamnei Hela Runner cu domnul Heinz Becker începând cu 1 aprilie 2011. Aș vrea să spun bun venit noului coleg și să vă reamintesc că în virtutea articolului 3 alineatul 2 al regulamentului, atâta timp cât nu vor fi verificate scrisorile de acreditare și atâta timp cât nu există nicio obiecție, domnul Heinz Becker poate participa cu drepturi de pline la întâlnirile Parlamentului și să se bucure de toate drepturile sale, cu condiția să fi semnat o declarație în care arată că nu are nicio funcție incompatibilă cu cea de deputat al Parlamentului European. Aș dori să știu dacă domnul Becker se află aici. Bun venit, domnule Becker. Domnul Trevor Coleman mi-a comunicat că nu mai este membru al grupului Europei Libertății și Democrației și că se află acum printre deputații neînscriși începând cu 25 martie 2011. În ceea ce privește semnătura actelor legislative, vreau să vă informez că marți președintele Consiliului, împreună cu mine, am adoptat sub procedura legislativă ordinară patru texte legislative în conformitate cu articolul 74 al regulilor de procedură. Titlurile acestor texte legislative se află la dispoziția dumneavoastră și acum trecem la schimbările făcute pe ordinea de zi. În cadrul proiectului de ordine de zi definitiv care a fost adoptat de conferința președinților săptămâna trecută, s-a adoptat în ceea ce privește ziua de luni, nu există nicio schimbare iar în ceea ce privește ziua de marți, la raportul domnului Fernandez referitor la bugetul pentru anul 2012, grupul Libertate și Democrație a cerut o amânare a acestui raport până la ședința din mai. O să dau cuvântul domnului Andreasen pentru a susține această propunere. Eu, President, I rise to... Vă mulțumesc, domnule președinte. Cer amânarea votului asupra raportului uh, Fernandez. Motivele sunt cât se poate de clare și se referă la paragraful raportului care se referă la Casa Istoriei Europene. Comisia pentru Bugete a primit cifre conflictuale cu privire la acest proiect. Un exemplu este costul anual în momentul de față se află la 13,5 milioane, o sumă care depășește cu mult suma stabilită inițial. În momentul în care am cerut ca această sumă să se rezume la 10 milioane, am fost acuzată în presă că estim- estimările mele sunt excesive. Nu așa ar trebui să fie tratați membrii Parlamentului European. Va cei mai rău, domnule președinte, este conflictul de interese existent între funcția pe care președintele Comisiei uh, pentru bugete o deține în cadrul Consiliului de Administrație a CAS Casei Istoriei Europene. În niciun alt parlament al lumii acest conflict de interese nu ar fi tolerat. E nevoie ca aceste, uh, această situație să fie clarificată, votul trebuie să fie amânat. Vă mulțumim, am înțeles prea bine. Mai dorește cineva să susțină această propunere? Un vot pentru? Domnul Spironi. Președinte, eu ritengo că sia Domnule președinte, eu cred că e bine să facem această amânare pentru că e vorba de 4-5 săptămâni. În acest timp vom putea analiza în detaliu un subiect care, după cum uh, tocmai am auzit, se referă la alocarea milioane de euro din banii contribuabililor europeni. De aceea cer un vot în susținerea acestei solicitări. Przeciwko temu wnioskowi. Kto chciał się wypowiedzieć przeciwko wnioskowi? Există voturi împotrivă? Cine dorește să intervină? Domnule Masur domnule președinte. Vreau să spun două lucruri. În primul rând, Comisia pentru Bugete și-a făcut treaba și acest proiect uh, previzional al bugetului Parlamentului pentru 2012 poate fi acum examinat, dezbătut și votat în plen. În conformitate cu procedurile noastre și în conformitate a, uh, cu ceea ce am făcut anul trecut. Dacă alte grupuri au, altă, au o părere contrare, pot să ia cuvântul. În al doilea rând, nu vreau ca doamna Andreasen, care știe foarte bine, cunoaște foarte bine dosarul, să spună doamna Andreasen că în calitate de președinte al Comisiei pentru Bugete în, și membru al Com- Comisiei de Orientare pentru Casa Istoriei, aș fi pus într-o situație personală de conflict de interese eu nu mă aflu aici sau în acele funcții cu titlu personal, ci cu titlul de președinte al Comisiei de Bugete, desemnat de această comisie pentru a o reprezenta în organismul uh, pe care l-am menționat, la fel cum președinta Comisiei pentru Afaceri Culturale reprezintă această comisie în același organism. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Lamasur, dacă cineva ar contesta acest lucru, eu sunt gata să pun mandatul la dispoziția Parlamentului. Dar nu vreau să aud aici cuvinte cum ar fi conflict de interese. Trebuie totuși să fim atenți la aceste cuvinte. Mulțumesc, spune președintele. We vote. Kto z Państwa chciałby poprzeć wniosek? Votăm. Cei care sunt în favoarea propunerii făcute de doamna Anderson să, ridicăm, să ridice mâna, cei împotrivă, abțineri. Bine, propunerea a fost respinsă. Să trecem acum la miercuri. Dezbaterea privind piața uh, unică. PPE a cerut ca moțiuni, uh, ca moțiuni de rezoluție să fie, propuneri de rezoluție să fie uh, făcute pentru a avea o dezbatere mai clară cu privire la licitațiile publice. Uh, există cineva din partea PPE care dorește să sprijine această propunere? Da, vă mulțumesc, domnule președinte. PPE dorește ca propunerea făcută de comisarul Banie să fie completată cu o, un aviz al Parlamentului, pentru că astfel ar avea toată problema sens. De aceea cerem uh, sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Cine mai este în, în favoarea acestei uh, propuneri? Doamna Bereș. Madame Bereș. No. no, no. Frau Gebhardt. Ich bin yes, Frau Gebhardt. Yes, Doamna Gebhardt. Eu sunt doamna Gerhardt, nu sunt doamna Beres, dar cu toate acestea sprijin propunerea făcută de către colegii din PPE. Are într-adevăr sens să discutăm despre această temă. Însă aș avea o rugăminte, o rugăminte pe care o propun alături de domnul Schwab. Aș, și anume, doresc ca această rezoluție să nu fie votată săptămâna aceasta, ci abia în mai, pentru că încă nu am purtat discuții în cadrul grupurilor. Tocmai de aceea susțin uh, includerea acestui subiect pe ordinea noastră de zi, însă doresc ca votul să fie uh, realizat abia în mai. Vă mulțumesc și acum uh, cine dorește să spună ceva împotriva acestei propuneri? Nu văd nimeni să dorească acest lucru. Cine este pentru propunerea PP, cine este împotrivă, abțineri. Prin urmare, se adoptă. Cu dziennego przedstawiają się następująco. Uwaga! Termenul de depunere a acestui punct este următorul. Proiectul de rezoluție, termenul mâine până la ora 10 dimineața. Amendamentele și proiectul comun de rezoluție până miercuri la orele 10 de asemenea. Amendamente pentru acest proiect comun de rezoluție miercuri 6 aprilie, deci aceeași zi până la orele 11. Votul va avea loc joi 7 aprilie la prânz într-adevăr un, uh, niște termene foarte strânse. Referitor la ziua de joi, grupul liberalilor a cerut o dezbatere în cazul Ai Weiwei din China, care să fie inclusă pe ordinea de zi în conformitate cu regula 122 a dezbaterilor de joi după masă, în locul dezbaterii inițiale prevăzute în legătură cu Zimbabwe. Zaproș. Yes. Domnule Verhofstadt, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Ai Weiwei a fost probabil cel mai bine cunoscut artist uh, chinez, dizident și a avut întotdeauna posibilitatea de a vorbi liber însă sâmbătă a fost arestat pe aeroportul de la Beijing și se pare că se află la închisoare și uh, aș uh, utiliza această ocazie nu doar pentru a protesta împotriva această activitate, aceast, acest act al uh, autorităților chineze, ci vreau să vă spun că poate că trebuie să ne răzgândim în legătură cu participarea la cel de-al doilea summit China-UE desfășurat, care se va desfășura la Beijing, dacă lucrurile continuă așa Însă cred că e necesar să adoptăm o rezoluție urgentă uh, pe acest subiect cât mai curând posibil ca să putem uh, exercita presiuni asupra autorităților chineze pentru a le elibera din închisoare pe domnul Ai Weiwei. Prima idee ar fi uh, ca joi să înlocuim rezoluția urgent, de urgență asupra Zimbabwe cu aceasta în legătură cu arestarea lui Ai Weiwei, dar după uh, consultări, domnule președinte, se pare că s-a evit o ocazie încă și mai bună să uh, punem rezoluția privind uh, priv, coața de Fildeș uh, miercuri și spațiul uh, eliberat să-l folosim joi pentru această rezoluție de urgență în legătură cu situația domnului Ai Weiwei. Am consultat cu diverse grupuri politice din Parlamentul European și au fost de acord cu această modificare a ordinii de zi. Președintele, sigur că e o schimbare complicată, trebuie să urmăm procedura Uh, foarte scrupulos, asta înseamnă că, în primul rând, trebuie să se facă o propunere ca rezoluția privitoare la coasta de Fildeș să nu se mai voteze joi, ci miercuri probabil la ora 8 seara, pentru că n-am avea timp în uh, niciun alt moment. Și să se discute timp de o jumătate de oră, 45 de minute și apoi am avea spațiu pentru cazul Ai Weiwei, pentru ca să încercăm să-l ajutăm. Uh, ați înțeles uh, cum stau, cum lucrurile? Dacă cineva are vreo observație de făcut pentru sau împotriva acestei propuneri, dacă nu votăm, cine este pentru? A, nu, vă rog, vă rog. Domnul uh, Svoboda, vreau să spun că sunt într totul de acord, însă mm, am o rugăminte, pentru că miercuri suntem foarte aglomerați. Aș dori ca Comisia și Consiliul să fie foarte subcinți în declarațiile lor și uh, vicepreședintele care va prezida ședința să aibă grijă ca timpii de vorbire să fie într-adevăr respectați, pentru că altfel vom avea de-a face cu o situație total ca- haotică. Da, aveți dreptate. Vom discuta cu vicepreședinții. Cine dorește să susțină această propunere? Cine este împotrivă? Mulțumesc. Propunerea a fost adoptată. Deci cazul Ai Weiwei se va discuta joi după amiază iar coasta de Fildeș în jurul orei, orei, uh, două orelor 20, miercuri. Another proposal of Madame... Mai există o propunere din partea doamnei Gebhardt. We, we, we put suggested we take the vote in May, not in April, and we didn't. Uh, decision, colleagues. Last deci- decision. Uh, Madame Gebhardt. Doamna Gebhardt, ați putea să faceți propunerea încă o dată, vă rog? Herr Präsident, ich hatte darum gebeten. Domnule președinte, cerusem ca votul privind rezoluția referitoare la licitațiile publice să fie amânat până în mai. Asta înseamnă, bineînțeles, că și calendarul pentru introducerea amendamentelor uh, la această rezoluție uh, uh, va fi amânat, însă nu am votat asta încă. Cine dorește să spună ceva pentru, împotrivă, nu are nimeni observație? Ba da, domnul Speroni. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că intervalul de timp pentru a depune amendamente este suficient, așadar consider că nu ar trebui să votăm în favoarea acestei propuneri. Președintele, cine dorește să susțină propunerea doamnei Gebhardt? Vă rog, ridicați mâna. Okay, who against? Bine, cine este, cine este împotrivă? Mulțumesc. Propunerea a fost adoptată, doamnă. Mulțumesc. Ustaliliśmy porządek obrad, proszę Państwa. Mulțumesc. Deci cu asta am uh, încheiat cu întocmirea ordinii de zi și trecem la primul punct de pe ordinea de zi și mă refer la raportul doamnei Silvii Guillaume. standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a protecției internaționale. Doamna Interfeld a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Nu știam exact uh, când să iau cuvântul. Acum două săptămâni, administrația, în urma unui număr de atacuri electronice, a hotărât să închidă sistemul de mail al Parlamentului European pentru timp de o săptămână. Uh, și n-am mai putut, cei care nu ne aflam la Bruxelles, nu n-am putut avea acces la mailurile noastre. Ar trebui să ni se dea niște explicații. Această decizie a fost justificată, a fost doar o măsură de precauție. Cât de vulnerabil este sistemul nostru informatic? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamnă, vom face verificările necesare. Vă vom trimite informațiile de rigoare.